friends, I want to ask you to... Dragi prieteni, vă rog să luați loc, pentru că mulți dintre membrii trebuie să plece din Bruxelles în această seară cu trenul sau avionul și vor să fim cât mai eficienți cu putință și, bineînțeles, și noi vom încerca să fim cât mai eficienți cu putință. Avem o sesiune de vot uh, lungă, așa că imediat după sesiunea de vot vom avea o întâlnire extrem de scurtă și eficientă a coordonatorilor. Coordonatorii trebuie să rămână, iar ceilalți uh, vă rog să plecați cât mai repede. Possible. Uh, now we start the voting and... Începem acum cu votul. Este vorba despre o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei în numele Comisiei pentru Responsabilitate Socială a Întreprinderilor. Votăm cu textul de compromis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Întrebarea 4. Textul de compromis cu amendament oral din partea doamnei Harkin. Adăugarea cuvântului voluntary, voluntar. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm amendamentul oral și votăm. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi. Întrebarea 5. Thank you, thank you. Sorry. Uh, Îmi cer scuze să intervin. Am înțeles că există îngrijorări legate de întrebarea 5 privind uh, informarea și consultarea lucrătorilor în caz de restructurare. După cum vă amintiți, probabil, raportul din proprie inițiativă a fost uh, adoptat cu mare majoritate în plenară în ianuarie 2013 și, practic, textul uh, întrebării 5 nu este total aliniat la textul adoptat atunci. De aceea vreau să vă fac uh, o sugestie de amendament oral la întrebarea 5. Să spunem, vrea propune Comisia un act uh, legal sau acte legale și nu în cadrul legal privind informarea și consultarea lucrătorilor în cazuri de restructurare conform solicitării parlamentare și asta ca să aliniem textul la propunerea anterioară. Votăm uh, textul de compromis la întrebarea 5, așa cum a fost modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. La PPE cineva în plus? Sorry. Now it's fine. Thank you. Acum e bine, s-a închis votul. Se adoptă la diferență de un vot. Apoi uh, votăm uh, proiectul de întrebare orală cu modificări. Cine este pentru?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 Începem votul privind dumpingul social în Uniunea Europeană. Amendamentul 1 este inadmisibil, așa că trecem direct la amendamentul 142. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 143. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Eu zic că e respins, dar să verificăm. The vote is open and the vote is now closed. S-a închis votul. Uh, EPP is one too much. La PPE e cineva în plus. It's okay. Acum e bine și se adoptă cu două voturi diferență. 145. Amendamentul 145, 146 și 147 le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul BA, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 187 și amendamentul 188. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul CA. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mergem la pagina 11, unde aveți amendamentul 215. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. S-a deschis votul și s-a închis și votul. Se respinge. Amendamentul 219. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 220. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul D, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 232, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul DA, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 234, cine este pentru, Împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul E, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F, nu. Amendamentul 245, 46, 7 și 8 împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la pagina 18, amendamentul 278. Cine este pentru, abțineri, se respinge. Amendamentul 279 și 280 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul G. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. La pagina 20, amendamentul 293, cine este de fapt 293, 94, 95, 96, 97 și 98 împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul H, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina următoare, amendamentul 307. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ar putea să fie adoptat, dar să verificăm la amendamentul 307. S-a deschis votul și s-a închis. Se respinge. Amendamentul 307. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 313. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. 313. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 315 împreună cu 316. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul I, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pagina 24, amendamentul 346 și următoarele. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul K, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că e adoptat, dar deschidem votul. Verificăm pentru că publicul era nesigur. S-a închis votul și se adoptă. N-ați ridicat mâinile amendamentul 358. Cine este pentru? 358 și următoarele. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul L. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pagina 29. Compromisul LA. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 414 de la pagina 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 415. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Să verificăm la 415. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se respinge. Pagina 32, 420. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Să verificăm. La 420 s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 423. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul? Nu vreți să verificați. Bine. Cred că e clar. 425 împreună cu 426. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Da, 425 și 426 s-a deschis votul și s-a închis votul. Se respinge. Tran 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul R. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 444. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8, rând 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 20, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 462, cine este pentru? Scuze, a devenit caduc. Trecem direct la 464. Ba nu, și acela devine caduc. Atunci 465 împreună cu 466. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul P. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 480. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 481. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Să verificăm uh, la 481. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Tran 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran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 Doamna președinte, am o scurtă rugăminte, vă descurcați foarte bine, însă se pare că dispunem de listă de vot diferită, și când ne spuneți o pagină 39-40, pagina respectivă pe lista noastră este diferită și ne încurcăm puțin. Deci, și trebuie să fim puțin atenți și puțin dificil. Știu că fiecare grup are propria listă. Eu am lista pentru noi toți, așa că o să evit să menționez numărul paginii. But I think that we are on tran 16. Am ajuns la tran 16 și tran 19. Votăm un bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Eu zic că e respins, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Am zis eu greșit, pentru că a fost adoptat. Amendamentul 503. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 504. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm la 504. S-a deschis votul. S-a închis votul. Tran 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 507. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Verificăm la 507. S-a deschis votul. S-a închis votul. Tran 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Tran 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 523. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 524. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 525. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Să verificăm la 525. S-a deschis votul și s-a închis votul și este adoptat. Amendamentul 528 împreună cu 529 și 530. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul S, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se resping, se adoptă, îmi cer scuze. Compromisul SA, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 539 împreună cu 40, 41, 42, 43, 544 și 545. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul TA. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul T. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 564. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 565. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pardon, se respinge. Vreți să verificăm? Nu. Compromisul V. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul VA, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 586. Uh, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 584. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mai bine să verificăm, că nu a fost clar. Nu s-a văzut clar din mâinile ridicate. S-a deschis votul și s-a închis. <laughs> și se adoptă. Amendamentul, pardon, compromisul W. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 587, 88, 89 și 90 împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul X, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 604, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la 604. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 607. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Să mai facem o dată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. Amendamentul 608. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm la 608. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi. Amendamentul 609. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Verificăm la 609 și s-a deschis votul. Și s-a și închis votul. Se adoptă cu 29 de voturi. Amendamentul 610. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul Y. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 623 împreună cu 624 și 25 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul Z, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 647. L-ați găsit? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Să verificăm. Amendamentul 647. S-a deschis votul, s-a închis votul. Amendamentul 649 împreună cu 650. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul AA. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 666 împreună cu 667, 8, 9 și 10. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Compromisul BB, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul KA, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul CC. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 687. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm la 687. S-a deschis votul și s-a închis votul. Este respins. Amendamentul 688. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu zic că e respins. Să verificăm. 688 și s-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Apoi trecem la 689, 91, 92, 93, 94, 95 și 96 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul DD. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 701. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm la 701. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 702. E un vot pe părți. Prima parte, tot textul fără cuvintele in the Worker Mobility Package. Și a doua parte e cu acele cuvinte. Votăm prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 703. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 703. Uh, S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Uh, teze. Amendamentul 3, cine este pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru, banul devine caduc. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 devine caduc. Amendamentul 8, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă. Verificăm la amendamentul 9. S-a deschis votul și s-a închis votul. A fost adoptat. Amendamentul 10, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge, dar să verificăm la amendamentul 23. S-a închis votul. Se respinge. Tran F. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? verificăm la tran F. Pentru că nu era clar. Tran F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Să verificăm amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 25, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 26, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 27, pentru, bine, mai bine, hai să verificăm, ca să fie mai simplu. S-a deschis votul la amendamentul 27. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul AC, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AB, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. FAM B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 46. Cine este pentru? 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul A. E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. FAM D. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. FAM E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 50 este vot pe părți. Prima parte, having regard features, și a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, such as transport. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Să verificăm la a doua parte. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se respinge. Tran A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. La 107. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se adoptă. Cincizeci trei. Cine este împotriva, pentru împotriva abțineri se respinge. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. greu de spus. Să verificăm la 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Compromisul AG. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul... Ba nu. Compromisul minus A. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Și trecem la amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 64. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 65. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul AH. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm la 74. S-a deschis votul și s-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu văd dacă nu ridicați mâna. Așadar, verificăm. Verificăm să vedem dacă este deja adoptat. ne bazăm pe vicepreședintele nostru, că am terminat cu acela. Trecem la amendamentul 76. Cine este pentru? Amendamentul 85. Cine este pentru? împreună cu 86. 85 cu 86. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge, cred, dar să verificăm. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se respinge. Trecem la compromisul A I. Cine este pentru? AI. Cred că avem nevoie de vacanță. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89 și 90 împreună. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Să verificăm. 89 și 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul AJ. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul AL. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 110 cu amendament oral din partea raportorului de a înlocui 0,6% cu 0,7%. Mai întâi cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem direct la amendamentul 111. Și aici avem un amendament oral. Votăm întâi cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și apoi trecem direct la amendamentul 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respingem. Amendamentul 113. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 117. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 119. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul AD. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 122. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 122. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 123. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 124. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 126. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 129. Nu, 130. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul AK. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și am ajuns la finalul votului. Votul final privind proiectul de raport cu modificări. Este un vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Ați votat cu toții. S-a închis votul. 37 la 7. The roll call vote result will be in the report and Totul va figura în raport uh, și mulțumim raportorului și de asemenea tuturor raportorilor din umbră. Știu că ați avut 20 de întâlniri ale raportorilor din umbră Absolutely. Um... E, un, e ceva de de cartea recordurilor. Acum trecem mai departe. Raportul domnului Krasnodievski și începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. acum amendamentul 55. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 56 pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum 59 pentru? Împotriva abțineri se respinge. Verificăm 59. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Și se respinge. Amendatul 60. Cine este pentru? Împotriva obținere? se adoptă. 61. E caduc. 65 și 66 au fost retrase, deci trecem la compromisul 2, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Haideți să ne întoarcem și să votăm amendamentul 61, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Așadar, acum, compromisul 2, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum trecem la compromisul 3. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendatul 84. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendatul 86. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Adoptă 87. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 24. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum compromisul 4. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 103 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm, 103, votul electronic s-a deschis și votul s-a închis și se adoptă. Acum amendamentul 102, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 113 pentru, împotriva, abține, se respinge. Buget 3 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Regi 7 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Buget 4 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 333 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentul 130 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Regi 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Buget 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 128 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Buget 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Regii 4 pentru, împotrivă, abțineri. Să adoptăm. Buget 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Următoarele sunt caduce, deci regii 9. Cine este pentru? împotriva? Regi 9, așadar. Pentru. Pentru, vă rog. Regi 9, deci pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 129 cu amendament oral. Sometimes. Oral answer, we need that one. Uh, amendment requested by the S. Amendament cerut de grupul socialiștilor și democraților. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 7. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 8. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. amendament 88, comandament oral din partea domnului Pavel și alții. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum amendament 91, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 146, mă scuzați, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 148, din nou cu amendament oral, cerut de SND, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 147, pentru, împotriva abțineri se, se respinge. 149, pentru, împotriva, abțineri se respinge. 160, pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva obțineri, se adoptă. Acum amendamentul 159 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 161 cu amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendatul 293, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 190. Așadar, 191. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, se adoptă. 196, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abține, se respinge. Se cere verificare la partea a doua de la 196. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Bun. Amendamentul 197 pentru împotriva ce se adoptă. Compromisul 13 pentru împotriva obțineri se adoptă. Acum amendamentul 206 împreună cu 207 pentru împotriva abțineri se adoptă. 208 pentru împotriva abțineri se respinge. 209 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 210 pentru împotriva abțineri se adoptă. 212 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 211 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la regii 5. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendatul 256 pentru împotriva abțineri se adoptă. 248 pentru împotriva abțineri se adoptă. Nu, să cer verificarea 248. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 115 pentru împotriva obțineri se adoptă. Amendamentul 116 pentru împotriva obțineri se adoptă. 117 pentru împotriva obțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 233 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 234 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 239 nu a fost retras, deci trecem la compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cred că trece în momentul 251. Da, așa este. Cine este pentru, împotriva, opțiune se adoptă. Compromisul 17. Cine este pentru, împotriva, opțiune se adoptă. Compromisul 18. Pentru, împotriva, opțiune se adoptă. Regi 11 pentru împotriva, abține, se adoptă. Regii 12, eh, mă scuzați, 18 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Regii 19 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Buget 9 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 352 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nu, e caduc. Regi 2 e și el caduc, se pare. Deci dat 263, ce este pentru, împotriva, abțineri. Probabil că a fost respins, dar verificăm la 263. Votul acum s-a închis și se respinge, într-adevăr. 264 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 265 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și trecem la Compromisul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Bun, amendamentul 287 pentru împotriva abținere se adoptă. 288 pentru împotriva abținere se adoptă. Compromisul 27 pentru împotriva abținere se adoptă. 289 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 290 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. 290 s-a deschis votul. Acum votul s-a închis și se adoptă. Acum 292, cine este pentru, împotriva, abținere, se adoptă. Compromisul 21, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 304, pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 305. Nu, verificăm 304. Foarte bine, votul s-a deschis. Acum votul s-a închis și se respinge. Bun. Amendatul 305 și amendatul 306 împreună. Deci, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 305 și 306 împreună. S-a deschis votul. Acum votul s-a închis. Și se adoptă. Acum 307. Cine este pentru împreună obțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 311 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 312 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 313 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Este 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendment 317, those in favor, este 17 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Verificăm, votul s-a deschis. Deci 317. Votul s-a închis. Un vot în plus de la socialiști. Acum e bine. Se respinge. Trecem la compromisul 23. Cine este pentru, împotriva, abținere, se adoptă. Acum amendamentul 332. Pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 325. Pentru, împotriva, abținere, se respinge. 326 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 334. Cine este pentru, împotriva, abținere, se adoptă. also vote on amendment 335. 335. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 336 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 337 pentru, împotriva abținere, se respinge. 338 pentru, împotriva abținere, se respinge. 339 pentru, împotriva, abține, se respinge. 342 cine este pentru, 340 cine este pentru, împotriva, țineri se respinge. 341 pentru, mm, nu, s-a cerut verificarea 340, vă rog, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da, se adoptă. 341. Este 41, deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 342, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 343 pentru împotriva abținere să-i respinge. Ajungem la este 45, dacă nu are nimeni nimic de obiectat, deci cine este pentru, împotriva, abțineri, să-i respinge. 346 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 347 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Să cerem verificarea 347, votul s-a deschis și acum votul s-a închis. se respinge. Acum, 348, cine este pentru, împotriva abțineri, se uh, adoptă. Trecem la 350. 350. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 351 pentru, împotriva abțineri, Probabil că a fost respins. În fine, haideți să verificăm. Verificăm 341 și votul s-a deschis. Se respinge. Bugetul 8 e caduc. Atunci amendamentul 76. Cine pentru? Împotriva? Țineri? Haideți să încercăm. Ridicați mâinile, vă rog, cine este pentru, împotriva, cine se adoptă. Mulțumesc. Amendatul 353 uh, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 354 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm acum 355. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 357 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, 357, votul s-a deschis. Acum votul s-a închis la 357 și se respinge, iar acum uh, considerentul A. Together with... Împreună comandamentul 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 12. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Amendamentul 13. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Buget C pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă amendamentul 14, 24 este caduc, amendamentul 15 atunci, pentru, împotriva abținerii se adoptă, amendamentul 16 pentru, împotriva abținerii se adoptă, amendamentul 17, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 17. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. 21. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 23. Cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. 25. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 26. Un amendament oral. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 29, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 33, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri Haideți să verificăm a doua parte, amendamentului 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 34. Acum cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 35. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 36. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotriva abținere se adoptă. Buget A. Cine este pentru? Împotriva abținere se adoptă. Buget B. Cine este pentru? Împotriva abținere se adoptă. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotriva abținere se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotriva abținere se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotriva abținere se adoptă. Amendamentul 1 acum. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5, cine stă pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Amendamentul 6, cine stă pentru, împotriva abținerii. Cred că a fost adoptat. Haideți să verificăm amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă și votăm acum proiectul de raport în forma sa modificată. S-a deschis votul. A votat toată lumea, atunci s-a închis votul. Vă mulțumesc. A fost un vot foarte bun. Mulțumesc raportorului și tuturor raportorilor din umbra pentru toată munca lor. Now we vote on the draft report by... Votăm acum proiectul de raport al Laurei Arcea și începem cu compromisul 7. Îmi cer scuze? Sună, doamna președinte. Supun la vot compromisul 7. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Supun la vot acum compromisul 2. Cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 36. Acum cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Supun la vot acum propunerea unei decizii a Consiliului în forma sa modificată și în care se va regăsi în proces. S-a deschis votul. 39 de, de voturi pentru, 5 împotriva și Putem trece acum la propunerea de rezoluție legislativă în întregimea sa. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Cred că trebuie să trecem la un vot electronic. And now the vote is closed. s votul. și votul va fi inclus în raport 40 la 4. Felicitări și mulțumirile noastre adresate raportoarei și raportorilor din Umbra. We will now vote on, have a single vote. Și acum avem un singur vot pe marginea raportului Șogor primim proiectul de decizie a Consiliului referitor la reuniunea socială tripartită la nivelul nou pentru creștere economică și cu forței de muncă. S-a deschis votul. S-a deschis. S-a deschis votul. S-a închis votul. 50 de voturi pentru, 1 împotriva. Din nou un rezultat fantastic. Mulțumesc tuturor celor care v-ați ocupat și de acest raport. We will now soon vote for the... Și acum votăm capacitatea bugetară pentru zona euro. Cred că aveți lista de vot în fața dumneavoastră. Începem cu compromisul A. Cine stă pentru? Împotriva țineri se adoptă. Compromisul B. Cine stă pentru? Împotriva țineri se adoptă. Compromisul, nu-mi cer scuze, sună doamna președinte, amendamentul 11. Cine stă pentru? Împotriva țineri se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul. Nu. Verificăm mai întâi amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 16. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Ar spune că a fost respins, însă trebuie să verificăm și amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul de compromis C. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri. Aș spune că a fost respins, însă haideți să verificăm și amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul D. Cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21. Cine stă pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotriva, abținări. Cred că trebuie să verificăm și amendamentul 22. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Și acesta este rezultatul. Amendamentul 23 se respinge. Cine stă pentru amendamentul 23? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 24 pe părți, prima parte. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Asta înseamnă că trebuie să supun la vot și a doua parte. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25, îl votăm împreună cu amendamentul 26. Cine stă pentru? Împotriva abținerii ar putea să fie respins. Deci, haideți să verificăm aceste două amendamente. S-a deschis votul. Cum s-a închis votul? Sunt respinsă. Compromisul E. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm amendamentul de compromisă. The vote is now closed. S-a închis votul. Da, a fost respins. Votăm acum amendamentele. Amendamentul 27, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Urmează amendamentul 28, cine este pentru? Deci am supus la vot amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm amendamentul 28. Îmi cer scuze. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm și amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 30. Acum cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 31. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Aș spune că a fost respins. cred că nimeni nu dorește să conteste ce am spus eu. Doriți să verificăm? Haideți să... Na, Verificăm amendamentul... Nu. nu doriți să verificăm amendamentul 32. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Mm, pentru a clarifica situația, haideți să verificăm amendamentul 31. Mergem înapoi. S-a cerut verificarea votului la acest amendament. Verificăm acum amendamentul 31. S-a închis votul. Se respinge. Supun la vot amendamentul 32 acum. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Cine este împotriva? și Se respinge. A doua parte este caducă. Deci, continuăm cu amendamentul 33. Cine este pentru? Împotriva abține, Se adoptă. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotriva abține, Se respinge. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 17, cine este pentru, Împotrivă. e caduc. Am supus la vot acum amendamentul 17. Deci, votăm amendamentul 17, amendamentul domnului Meserici. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 17. S-a închis votul. Și e respins. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 37 este acoperit de 36, deci continuăm cu amendamentul 39. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm și amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul... Nu? Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Haideți să verificăm. Și amendamentul 48 s-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se respinge. Compromisul F. Nu. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, amendamentul 40. Nu. Compromisul F, cine stă pentru, împotriva, abțineri, să respinge. Amendment 40. A fost respins clar. Doriți să verificăm compromisul F? Verificăm compromisul F. The vote is open and the vote is now closed. S-a deschis votul, s-a închis votul, a fost respins. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Verificăm amendamentul 42. And the vote is closed. S-a închis votul. And it is rejected. Se respinge. Amendamentul 41 Votăm și amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Haideți să verificăm și amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. And it is rejected. Se respinge. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Putem să verificăm și amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 45. And then we go to compromise G because 40 was okay, adopted. Yeah. So we go to compromise G. J, G, G, compromise. Compromisul G, acum cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Votăm amendamentul 52. Acum cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51, cine este pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 53, pentru, împotriva țineri se adoptă. 54, pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 55, cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da. Amendamentul 56, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul H, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul de compromis H. S-a deschis votul. S-a închis votul. Suntem un grup divizat. Amendamentul 57, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm și amendamentul 57. S-a închis votul. Amendamentul 57 se adoptă. Urmează amendamentul 58. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se respinge. Verificăm amendamentul 60. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Mm. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 65, cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 63, cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 62, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă, ar spune eu, însă mai bine verificăm amendamentul 62, s-a deschis votul. S-a deschis votul amendamentul 62 și s-a închis votul. Se respinge. Urmează amendamentul 64. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 66. Cine stă pentru? Nu este caduc. Deci trecem la compromisul I. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Verificăm și compromisul I. S-a deschis votul. S-a deschis votul, s-a închis votul. respins cu un vot diferență. Mandamentul 67, cine stă pentru, împotriva țineri se respinge. Mandamentul 68, cine stă pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm, verificăm și amendamentul 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 69, îl votăm împreună cu 70, 71 și 72. Cine este pentru? Potriva abțineri se adoptă. Amendamentul 73, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 74, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 75, doar 75. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 77. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 76. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Compromisul J. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Foarte bine. Haideți să verificăm compromisul J. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 78. Cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 79 împreună cu 80. Cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis K. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă sau îl verificăm. Verificăm compromisul K. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul L, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 86, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 90, nu, 92, un amendament oral din partea doamnei Trebesius. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 93, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 94, un amendament oral, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 95, cine este pentru, împotriva, Cred că trebuie să verificăm mai bine amendamentul 95. S-a deschis votul la amendamentul 95. S-a închis votul. It is rejected. Se respinge. Amendamentul 96, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 97, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 98, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 99, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Votăm acum proiectul de aviz în forma sa modificată. Este, avem un vot electronic. Raportorul, doamna președinte, o să-mi retrag numele de pe acest aviz și o să votez împotriva formei finale. Am auzit a răspuns de domnul Silicat, Silicatis, de raportor. Votăm proiectul de aviz astfel modificat. S-a deschis votul, s-a închis votul. Rezultatul votului se va regăsi în procesul verbal. Thank you to the rapporteur. Uh, mulțumesc raportorului. Thank you all. Uh, it was a... Vă mulțumesc tuturor. A fost o sesiune de voturi puțin confuză, ceea ce ne demonstrează că avem cu toții nevoie de o vacanță deci, vă mulțumesc tuturor pentru activitate, o vară cât mai plăcută și ne vedem pe data de 31 august și pe data de 1 septembrie, când se va reuni din nou comisia noastră și acum avem